Diferite comisii au decis să intre în negocieri interinstituționale în conformitate cu regula, um, regulamentul de procedură 69C, aliniatul 1. Rapoartele care constituie mandatele acestor negocieri sunt disponibile pe pagina plenarei și vor fi și publicate în procesul verbal al următoarei ședințe. Conformitate cu regula 69C, aliniatul 2 din regulamentul de procedură, deputații care ajung la un prag mediu pot cerere în scris, prin, pot cere în scris înainte de joi 1 martie la ora 24 să, deci, să intre în negocieri și să, să se pună la vot această negociere. Dacă nicio cerere de votare în Parlament pacient nu va fi intra, uh, intrat la noi înainte de termenul menționat anterior, atunci comisiile